Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colege, dragi colegi, vă urez bun venit la reuniunea noastră de astăzi. Este una dintre ultimele noastre reuniuni, dar extrem de importantă, pentru că astăzi tratăm raportul final al doamnei raportor Pervenche Beres. Îl vom discuta în detaliu. Înainte de a da cuvântul doamnei raportor, pentru ca aceasta să-și prezinte punctele cheie din raport, aș dori să fac două observații la punctul 2, comunicările președintelui. În primul rând, vreau să raportez uh, cu referire la delegația ce a avut loc săptămâna trecută, luni și marți, la Atena. În ultimul buletin al secretariatului veți fi informați uh, în detaliu cu privire la această delegație. În ceea ce mă privește, această delegație a fost una interesantă și extrem de fructoasă. Nu am discutat doar cu reprezentanții ai guvernului, ai reprezentanții ai instituțiilor bancare și uh, asociații ale IMM-urilor. Am discutat cu mulți uh, parteneri, și cu mulți parteneri sociali și Practic, uh, întreaga zi de marți am dezbătut cu reprezentanții Parlamentului Elen. De asemenea, am discutat și cu membrii uh, Comisiei Economice, Comisiei Europene și așa mai departe. Schimbul de opinie a fost un extrem de util, extrem de fructos, care a arătat un lucru. Și pe acest lucru eu îl deplâng. Ne-a arătat că reprezentanții politici eleni în momentul în care trebuie să trateze chestiunea crizei, sunt extrem de dezbinați. La începutul intervenției mele, aș fi vrut să fac apel la dumneavoastră să lăsați la o parte diferențele politice pentru a înțelege că trebuie să se acționeze la comun acum, așa cum a făcut Suedia în anii 90. De fapt, am vrut să fac apel la autoritățile elene, însă, din păcate, vedem că acum nu este posibil acest lucru și, din păcate, nu este posibil nici în Portugalia. De aceea, cred că va fi extrem de dificil ca astfel să restaurăm încrederea în uh, piețele financiare. De aceea, mă tem că aceste crize acum vor avea efecte negative Uh, mult mai mult. Vedem că se intervine totuși în Grecia, se intervine în Portugalia și cu toate acestea criza nu este depășită. Cam atât despre Atena, restul uh, puteți să citiți în documente. Am avut o interesantă reuniune și cu președintele Parlamentului Elen, după cum vă spuneam. Aș dori să spun și încă un lucru. Avem raportul intermediar, deci am avut raportul intermediar în octombrie, acum avem raportul final și îl vom dezbate. Iată la ce ne am gândit noi. Că ar fi păcat și lipsit de responsabilitate dacă am luat toate documentele elaborate în aceste șase luni și le-am uh, pune pur și simplu într-un sertar și am uitat de ele acolo. De aceea împreună cu doamna raportor și împreună cu mulți alți colegi și cu cei de la secretariat, am discutat și am decis să procedăm în felul următor. La finele uh, intervențiilor noastre, la finele lucrări, să facem un compendiu pentru ca acolo să fie incluse toate documentele create, uh, documentele tematice pe care le-am avut la început, apoi uh, procesele verbale ale delegațiilor, apoi uh, briefingurile politice și așa mai departe. Toate acestea vor fi compilate și vor fi puse la dispoziția tuturor ca să avem o bază de referință curată la care să facem apel în caz de nevoie. Nu vom avea două volume pe care să uh, le parcurgem cap-coadă, cred că totuși vom avea un instrument extrem de util pentru toată lumea. Acest docum, această compilație ar trebui să fie pusă la dispoziția Parlamentului Național și nouă celor care, suntem, care am fost parteneri de discuție în uh, acest subiect, respectiv uh, autorii diferitelor documente de briefing. Cam atât din partea mea, doamnelor și domnilor. Trecem acum la punctul 3, Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul doamnei Pervonș Beres cu rugămintea de a fi succintă. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, au trecut trei ani de la începutul acestei crize și foarte puține lucruri s-au rezolvat cu adevărat. Într-adevăr, lucrurile au evoluat într-un sens pe care puțin dintre noi l-ar fi anticipat în urmă cu trei ani. Deci, cred că instituția noastră a fost înțeleaptă atunci când ne-a prelungit mandatul și avem o anumită responsabilitate astăzi în ceea ce privește mesajul pe care îl vom da. Însă, înainte de a ajunge la acest proiect al raportului final pe care vi-l propun, aș vrea să reacționez la câte, cele câteva comentarii pe care le-ați făcut. În primul rând, îmi pare rău că n-am putut participa alături de dumneavoastră la această delegație. Aceasta venea la momentul în care la comisia noastră de ocupare, pentru prima oară la Parlament, în fața Consiliului de Administrație al Organizației Internaționale a Muncii, a avut loc această dezbatere o dezbatere referitoare la uh, Revoluția Primăverii Arabe, cum este numită acum. O dezbatere foarte importantă referitoare la noul consens de la Bruxelles și aceasta explică într-o oarecare măsură ceea ce spuneți dumneavoastră și anume referitoare la lipsa de consens de la Atena, care v-a surprins. Pentru că în politicile economice, așa cum sunt ele implementate de către majoritatea Consiliului la propunerea Comisiei, Există aceste orientări care fac ca anumite țări să adopte strategii de austeritate și care nu pot fi rezultatul unui consens, pentru că ele sunt rezultatul unor dezbateri foarte aprinse. De altfel, vedem și aici la noi și la parlamentele naționale și în dialogul cu partenerii sociali acest lucru se întâmplă și absolut normal. Un al doilea comentariu pe care l-ați făcut și mă bucur acest lucru, faptul că ansamblul lucrărilor noastre a ajuns la un anumit consens. Am reușit să avem, cu ajutorul secretariatului, textul atunci când Jacques Delors s-a adresat Parlamentului și Parlamentelor Naționale. Din păcate, textul este doar în engleză și cred că fiecare poate să găsească acolo elementele muncii sale. De aceea ar fi bine ca acest uh, text să fie valorificat. Și acum revin la textul proiectului meu de raport, proiectul final al acestuia. Text pe care, așa cum ați înțeles cu toții, are o abordare foarte diferită, urmarea lucrărilor noastre, pentru că fiecare dintre noi a încercat să coopereze într-un fel sau altul. Eu am utilizat toate materialele care mi-au fost prezentate de diversele grupuri politice și vreau de altfel să le mulțumesc cu această ocazie pentru contribuția lor. Am încercat să țin cont, pe de o parte, de îngrijorările majore pe care acestea le-au exprimat și care reprezentau un punct de plecare bun pentru a ajunge la un acord. Înainte de a trece la conținutul acestor orientări, ar vrea să fac câteva comentarii preliminare, care se regăsesc în introducerea raportului, în legătură cu obstacolele pe care le-am definit, cred, împreună. În primul rând, trebuia să vedem care era mandatul nostru pentru această a doua parte a lucrărilor noastre și acesta trebuia să fie clarificat față de parlamentele naționale pentru a vedea cum vor fi primite propunerile noastre și, de asemenea, să vedem felul în care propunerile elaborate inițial puteau fi într-adevăr implementate. Din acest motiv, nu v-aș propune să redeschidem aici discuția asupra punctelor la care am ajuns la un consens în primul raport. Nu vreau să reluăm aici acele puncte identificate de coordonatori referitoare la mijloacele financiare de implementare a strategiei europene, punctul 5, pentru că acesta a fost obiectul unui raport specific al Parlamentului European votat pe 8 martie în legătură cu inovația financiară. Și la acest punct, după cum vă spuneam, aș propune să nu redeschidem acest capitol. În același timp, aici în Parlament au loc uh, lucrări legislative foarte importante, indiferent că e vorba de piața internă, de politică energetică sau de guvernanță economică. În legătură cu toate aceste puncte, cred că nu este rolul nostru să ne pronunțăm. Și dacă e vorba de dezbaterea pentru perspectivele financiare, și aici avem o comisie specializată care lucrează pe această temă și uh, ar trebui să-i lăsăm să-și facă treaba. Trec acum la conținutul acestui raport. Să vedem care era principalul nostru mesaj asupra căruia aveam un consens mesaj care a fost susținut printr-o mare majoritate a Parlamentului în rezoluția din 28 octombrie. Era vorba de faptul că avem nevoie să uh, creștem și mai mult proiectul european. Și acest lucru se va face la două niveluri, la nivel global și la nivelul Uniunii Europene. Acesta cred că este principalul mesaj pe care trebuie să-l aducem prin acest al doilea raport. E adevărat că m-am confruntat cu anumite ezitări și de asemenea în discuțiile în grupurile de lucru cu colegii în legătură cu care era consensul. Pentru că, într-adevăr, e nevoie de o mai mare guvernanță globală, toată lumea e de acord. Însă dacă mergem mai departe, atunci ne confruntăm cu dificultăți pentru că nu toată lumea are ideile clare în această privință. Eu una cred că ar trebui să ținem cont de ceea ce s-a spus în primul raport și ținând cont de faptul că criza a apărut în urma dezechilibrelor globale, cred că mesajul este că tocmai acestea trebuie rezolvate. Și aceasta ne arată că nu putem ajunge doar la o soluție globală care să nu țină cont de punctele de plecare ale tuturor celor implicați. În legătură acum cu implementarea acestei guvernanțe globale, la trei ani după începutul acestei crize, mecanismele de supraveghere, supraveghere a pieței financiare pe care le-am le-am implementat nu ne permit deocamdată să avem o utilizare eficientă și optimă a capitalului disponibil. Aceasta este una dintre concluziile pe care trebuie să le tragem. Aceasta are consecințe directe asupra problemei sistemului monetar internațional. Și aceasta se pune doar în cadrul global pe care l-am identificat încă de la început. Iar din punctul de vedere al provocărilor pe care le avem în cadrul sistemului monetar internațional, pentru statele membre ale Uniunii Europene, aceasta este o problemă foarte importantă, pentru că se vorbește în ziua de astăzi de uh, dezavantajele de competitivitate și de diferențele de competitivitate. Și se vorbește despre statele care uh, au aceste dezavantaje de competitivitate și de politica de austeritate, care a dus și mai mult la agravarea acestei situații. Iar mișcările speculative asupra monezilor naționale au și ele o influență foarte mare. Deci Europa nu poate să, se cear, să ceară să se facă eforturi în numele competitivității fără să se pună și problema sistemului monetar internațional. La capitolul 4, cel al strategiei UE 2020, aceasta cred că era orientarea principală pe care a avut-o Uniunea Europeană pentru a ieși din criză. Aici am uh, prezentat câteva întrebări principale. În primul rând, problema investiției pe termen lung și a investițiilor în funcție de nevoile viitorului. Și mă întrebam dacă ne putem imagina o implementare a strategiei UE 2020 cu succes dacă nu ne punem și problema investițiilor și a finanțării pe termen lung. Și eu una nu mă pot mulțumi cu o soluție care ar însemna ca Europa să nu mai aibă banii necesari și deci finanțarea acestui sistem pe viitor să depindă doar de lichidități care să vină în mod masiv din China sau din altă parte. S-ar putea ca acest lucru să se întâmple, însă acesta nu poate fi soluția europeană pe care să o găsim noi. Deci, trebuie să ne gândim ce dorim să facem pentru strategia aceasta UE 2020. Și vorbind despre investițiile pe termen lung, ținând cont și de primul raport pe care l-am redactat împreună, cred că ar trebui ca problema educației să se afle în centrul mesajului pe care îl transmitem noi. Pentru că Până la urmă, care sunt investițiile care au cea mai mare reușită? Nu e vorba aici doar de proiectele de excelență tehnologică, de Galileo sau de alte proiecte de acest gen. E adevărat că acestea sunt foarte vizibile, dar din punct de vedere strategic, există alte proiecte mult mai importante. Și, deși lucrurile nu sunt scrise negru pe alb în raport. Pot să vă spun aici cu sinceritate că atunci când vorbim despre austeritate sunt oarecum îngrijorată, pentru că se cere, pe de o parte, statelor membre să îndeplinească obiectivele strategiei UE 2020 și, pe de altă parte, analiza bugetară a statelor membre respective nu autorizează cheltuieli decât în sensul uh, celor care pot avea rezultate bune uh, pentru capitalizare și nu țin cont niciodată de investițiile pe termen lung. Și în felul acesta ajungem la capitolul 5, unde se află, din punctul nostru de vedere, mesajul cel mai important și pot să vă spun că încă de la prima ședință pe care am avut-o după rezoluția din 20 octombrie am ajuns la această concluzie, la acest mesaj redactat la acest capitol. Ideea este că Parlamentul a acceptat o revizuire a tratatului în condiții de minimis, însă, așa cum spuneam și în introducerea mea, așa cum a spus și Jacques Delors, Europa se află acum într-un moment de răscruce și această revizuire nu se poate face fără co o cooperare întărită și fără să se țină cont de o etapă mult mai importantă în care să contribuie și Parlamentul European. Noi trebuie să spunem cu voce foarte clare unde și încotro ne îndreptăm, pentru că dacă nu facem acest lucru, atunci va trebui să aplicăm această cooperare întărită. Aceasta este practic concluzia acestui raport. Eu Cred că această cooperare întărită practic este contrară metodei de incluziune europeană. Însă, pe de altă parte, statele membre care fac parte din zona euro cred că au o responsabilitate deosebită atât pentru ele cât și pentru restul Europei. Și situația aceasta, o adevărată capcană între cei care sunt în această zonă euro și cei care nu sunt în ea, aceasta nu poate reprezenta un obstacol pentru construcția europeană, pentru că dacă nu, practic uh, toată lumea cade în această capcană și uh, practic încrederea cetățenilor în acest uh, proiect unic se năruiește. E adevărat, la acest capitol 5 textul este foarte dens, însă cred că era important să avem un mesaj uh, țintit, concret scurt și cred că fiecare grup uh, a cooperat pentru a redacta acest text. Cu toții am dat dovadă de responsabilitate și sper că numărul de amendamente care vor fi prezentate pentru compromisul uh, final sper să nu fie prea mare. Cred că probabil se vor prezenta 2-300 de amendamente, pentru că, bineînțeles, fiecare grup uh, politic va dori să-și aducă contribuția în acest sens. Mulțumesc! Äh, Mulțumesc uh, foarte mult, uh, Pervanș, pentru aceste comentarii introductive. Din fericire, acum nu trebuie să examinăm structura raportului. Coordonatorii au fost de acord că vor folosi aceste cinci puncte cheie. Și referitor la ceea ce ai spus la final, și anume că vrem să avem un raport cât se poate de scurt, cu o structură foarte clară și cu un mesaj foarte clar. Aș dori să subliniez faptul că acest lucru a fost deja prestabilit. Iată ce propun acum. O să dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice, după care fiecare membru al comisiei este invitat să ia parte la discuție. O să urmeze Frank Engel, Sergio Coferati, Ole Schmidt, Pascal Canfin, Nicolas uh, Huntis, ca uh, reprezentanții grupurilor politice și apoi avem uh, dezbatere deschisă pentru toți membrii comisiei noastre. Da, l-am numit și pe Sergio, este al doilea care intervine, să nu-ți faci griji pe vanș. Frank Eng are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a-mi exprima aprecierea față de raportoare, care, după părerea mea, a incorporat în uh, munca sa cele mai multe dintre sugestiile pe care noi le-am făcut și uh, nu are nicio legătură asta cu, următor, cu viitorul raport, dar am senzația că, într-un fel sau altul, ar fi bine să continuăm activitatea încă un an sau doi, pentru că încă nu am ajuns la un punct în care putem spune, gata, criza s-a încheiat, s-a rezolvat. Și am impresia că uh, va, ar, s-ar putea să fie nevoie de mai mult timp decât s-a spus acum șase luni sau acum un an. Această misiune în Grecia mi-a întărit această credință, pentru că s-a văzut acolo, se vede acolo că în funcție de profunzimea cu care un stat s-a adâncit uh, în criză ca urmare a operațiunilor sale financiare, uh, este cu atât mai dificil să își revină și vedeți ce se întâmplă acum în Portugalia cu alegerea anticipată care înseamnă nu să schimbe mare lucru și încă nu se știe ce datorii, ce credite neperformante, la ce nivel au fost acumulate în uh, băncile spaniole uh, și dacă nu cumva ne vom confrunta cu încă un val uh, dificil de controlat demografic din punct de vedere al rezistenței la uh, energia nucleară, care să se adauge la problemele deja existente. Deci, una peste alta am senzația că sunt, nu suntem foarte departe de situația în care eram acum un an. Sigur, s-au făcut niște lucruri, s-au, s-a creat o anumită arhitectură dedicată guvernanței economice. În fine, acum nu știu cât a fost guvernanță și cât economie în trecut, dar încă, eu cred că încă n-am ajuns la concluzii mai incisive. Și mă întreb în ce privește supravegherea bancară și financiară, de exemplu, dacă nu o să fie nevoie de măsuri suplimentare dacă lucrurile în Grecia uh, se înrăutățesc mai mult decât am prevăzut. Și dacă aceste probleme din Grecia vor afecta sectorul bancar din Grecia și dacă după aceea asta n-ar putea duce la o implozie a sectorului bancar din Europa de Sud-Est, care ne-ar pune în față niște provocări absolut uh, substanțiale și noi, pentru că nu cred că suntem pregătiți pentru astfel de eventualitate, dar, așa cum spun japonezii, acum nu se poate prevedea totul. În ce privește proiectul de raport, cred că direcția este bună, structura este uh, cea bună și că Uh, acesta este uh, modul în care trebuie să ne concentrăm eforturile. Salut faptul că în acest proiect există sugestii privind nevoia de aprofundare a integrării europene, sugestii care merg departe, pentru că am văzut că peste, aproape peste tot uh, în alte domenii nu se merge atât de departe. Și unul dintre aceste domenii se referă la comisia care ar trebui să se ocupe de perspectivele financiare viitoare. Acolo se spune lucrurile sunt grele, Consiliul nu o să fie de partea noastră, deci să fim prudenți încă de la început. Aș zice că asta e abordarea cea mai greșită pe care o poate avea Parlamentul, pentru că, până la urmă, nu e rolul nostru să fim prudenți, rezonabili și nu mai știu cum, ci din potrivă. Rolul nostru ar fi să fim ambițioși atunci când ceilalți nu sunt suficient de ambițioși. Și numai dacă reușim să regăsim o anumită ambiție, vom reuși, poate, să influențăm lucrurile într-o manieră care să fie corectă. În fine, în acest stadiu, domnule președinte, am impresia că grupul meu parlamentar nu va avea dificultăți în a-și limita propunerile de modificare și de amendare la un nivel care să fie considerat rezonabil și suportabil de, raport, de către raportoare. În ce ne privește, eu mi-au angajamentul să nu încercăm uh, să avansăm prea mult pe drumul către 500, putem, de amendamente, cred că ne limităm la câteva duzini de amendamente pe care le vom putea administra destul de ușor. Și cred că putem face aceasta foarte ușor când 13, pe 13, până pe 13 aprilie sau până pe 12 aprilie, când vom vedea care sunt propunerile grupurilor. Oricum, sunt foarte optimist în ce privește produsul final, care, dacă am înțeles bine ceea ce a fost uh, propus de celelalte parlamente în ce privește criza, mi se pare mult mai ambițios, mai aprofundat și mai adecvat decât uh, ceea ce au pus pe masă alți colegi din alte parlamente, deși mandatul lor uh, este cu totul altul. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Serge. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în primul rând, aș vrea să îi rog pe colegi să țină cont de faptul că unii colegi socialiști nu sunt aici astăzi pentru că au o conferință mare la Atena și s-a produs această suprapunere de program, din păcate, așa că avem uh, puțini membri reprezentați aici, dar o să încerc eu să suplinesc acest, această absență în intervenția mea. Și, sigur, cu toții suntem din ce în ce mai interesați pe măsură ce intrăm în stadiul final uh, de examinare a raportului uh, făcut de Pervanș Beres. Au existat în mod clar unele dificultăți logistice, dar asta nu ar trebui să ne împiedice să ignorăm sau să uităm semnificația deosebită a muncii pe care trebuie să o facem. Cred că acum avem recomandările uh, lui Pervan și anume să încercăm să avem un număr uh, suportabil de amendamente și grupul socialiștilor și democraților cu siguranță va lua foarte în serios această, acest fapt cred că e un lucru util pentru noi să păstrăm numărul de amendamente la un nivel cât de cât suportabil. Sigur că amendamentele pot îmbogăți uh, raportul final, însă nu vrem să avem uh, un raport uh, foarte stufos în care prioritățile să fie mai greu identificabile și, care să, și în care să se nece, practic, aceste priorități. Așadar, uh, contăm pe toți raportorii să păstreze controlul asupra acestei chestiuni. Cred că toată lumea înțelege nevoia pentru asta și vom face tot ce ține de noi ca să respectăm această chestiune. Cred că metodologia pe care am adoptat-o a fost una foarte bună în ce structura generală a raportului final. putem uh, să ne uităm uh, la raportul intermediar și să-l uh, considerăm un punct de reper și să pornim de acolo și să, să progresăm. De asemenea, nu cred că ar trebui să redeschidem o discuție asupra unor principii generale care au fost rezolvate satisfăcător și lucruri care au fost discutate, au trecut deja prin plenară și, cum, dacă vreți, au fost uh, rezolvate și clasificate. Deci haideți să ne concentrăm pe uh, activitatea care mai rămâne de făcut și asta mi se pare important pentru că există dificultăți obiective care sunt dincolo de controlul nostru imediat. Așa cum s-a spus mai devreme, cum a spus domnul Engel, criza nu s-a terminat, criza nu e încheiată și E foarte posibil ca în următoarele câteva săptămâni să vedem cum apar noi probleme sau să vedem cum reapar vechi probleme în uh, țări care până acum nu au uh, fost cele mai afectate de criză. Uh, știm ce se pregătește în Portugalia, dar mai sunt și alte țări care ar putea nu e imposibil să mai există și alte țări care să ajungă în situația Portugaliei. Sigur, ce vedem acum în Portugalia este diferit de ce s-a întâmplat în cazul Greciei sau în cazul Irlandei. Și parțial, asta se datorează și uh, unora dintre activitățile acestei comisii uh, și datorită ghidajului pe care l-am oferit și care a ajutat uh, ca Parlamentul și Consiliul să aibă un, o reacție mai eficientă la criză. Asta în ce privește situația Portugaliei, care este o nouă țară care în situația de a, sau se apropie de situația de a cere uh, asistență. Sunt foarte mulțumit, cum spuneam, de abordarea propusă de Pervanș Berez. Trebuie să ieșim din criză prin relansarea modelului economic și social al Uniunii Europene un model care a fost atât de lovit în, în, și în atâtea moduri, trebuie să dăm atenția cuvenită stabilității financiare și instrumentelor de monitorizare în amonte. Dar, de asemenea, să nu uităm că stabilitatea financiară este legată strâns de capacitatea noastră de a avea creștere economică, de a crea bunăstare, care este esențială pentru coeziunea socială și dacă nu putem rezolva problemele sociale, atunci stabilitatea financiară va fi cu atât mai dificil de obținut și de atins. Și există situații în care ar putea deveni aproape imposibilă. Prin urmare, am avut uh, discuții succesive în privința modelului economic și social și asta face parte din miezul identității noastre europene. În același timp, trebuie să privim cu atenție aspectele pe termen mediu și lung. Știm că Uh, rezultatul final al activității noastre va conține încă multe variabile, multe imponderabile, multe semne de întrebare. Pervan și-a spus acest lucru atunci când a afirmat că una dintre marile priorități în Europa trebuie să fie ener uh, politica energetică și că, de asemenea, a adăugat că evenimentele dramatice din Japonia vor avea repercusiuni asupra modului în care ne raportăm la energia nucleară. Și sigur, în, în, situația din țările mediteranene trebuie luată în considerare pentru că trebuie să reconsiderăm uh, rutele de uh, furnizare a petrolului și gazelor. Se vor rescrie relațiile între țări, relațiile între țările care au materiile prime și, relațiile, și țările care uh, așteaptă uh, furnizarea acestor uh, surse de energie, acestor materii prime. O dezbatere, o nouă dezbatere în, în ce sectorul nuclear va însemna că sursele tradiționale de energie vor fi din nou uh, reevaluate și asta înseamnă că se va reevalua și uh, harta relațiilor uh, internaționale, va trebui reevaluat impactul asupra comerțului și va fi foarte dificil de prevăzut viitorul. Prin urmare, trebuie să avem în minte tot timpul natura schimbătoare a situației și să avem o atitudine pe termen lung pentru a avea o idee în legătură cu modelul de competitivitate de care vom avea nevoie și care s-ar putea să fie foarte diferit de ceea ce considerăm noi că ar trebui să fie în stadiile incipiente deci avem nevoie de eh, să eh, alegem, eh, să ne alegem obiectivele corecte, scopurile corecte. Asta e foarte important și la fel de important este și mesajul pe care îl transmitem. Sigur, prioritizarea educației de la grădiniță până la cele mai înalte stadii e la fel de importantă ca și cercetarea și dezvoltarea și alte domenii și acestea ar putea să fie piatra unghiulară a modelului european ce ar putea să ne întărească poziția față de restul lumii. Dar, sigur, așa cum a spus Pervanș, să investești bani în educație în timp de criză nu este așa de ușor cum pare. Și cu toate astea, marile opțiuni strategice sunt făcute atunci când uh, situația e cea mai dificilă și când resursele sunt uh, limitate și cu siguranță asta uh, se întâmplă acum și trebuie să contribuim la stabilirea jaloanelor pentru viitor și Parlamentul are propria sa gândire, propria sa filozofie în acest domeniu și cred că aceste uh, principii și aceste puncte pe care le-am menționat sunt uh, extrem de importante pentru noi și acest lucru trebuie spus foarte clar în raportul final. Mulțumesc. Thank you, Mr. Chairman. Let me... Ole Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit și eu pe doamna raportor la începutul intervenției mele. Nu facem parte din aceeași familie politică și adesea suntem în dezacord, dar iată că pot să spun că doamna raportor a întreprins o activitate excelentă, care cu siguranță nu a fost uh, ușoară. Noi am uh, încercat să o facem și mai dificilă pentru dumneavoastră, dar acestea sunt regulile jocului. Permiteți-mi să mă refer la Grecia puțin. A fost extrem de interesantă delegația, dar a fost și puțin dezamăgitoare. De ce spun asta? Dacă cetățenii, dacă oamenii nu vor schimbarea, nu vor să se schimbe, atunci nu putem noi să emitem schimbarea de la Bruxelles. Nu vom putea să o facem nici măcar din Berlin. Așadar, situația a fost dezamăgitoare. Nu a trebuit să ținem noi predici, desigur, însă, dacă vrem să avem o Europa care să acționeze la unison, atunci trebuie să acționăm într-o manieră cât se poate de responsabilă. Vedem clar că acest lucru nu se întâmplă astăzi, fapt care cel puțin pentru mine, este alarmant. Cred că sunt uh, singurul coordonator care vine din afara zonei euro. Eu aș dori ca țara mea să fie în zona euro, spre desibire de Marea Britanie. Poate că remarca mea va, vi se va părea puțin ciudată. Ideea este că în cele din urmă cred că vom ajunge la o concluzie și cu toate acestea iată ce țin neapărat să spun. Am uh, căzut de acord că vrem mai multă Europa. Și sigur, acest document este extrem de vizionar din această perspectivă. Cred însă că una dintre problemele uh, Europei astăzi este una la care mă voi referi printr-un exemplu. Ca lider, trebuie să exprime anumite viziuni, desigur dar nu ar trebui să alergi cu o asemenea viteză încât să, pier- să te piardă din uh, vizor electoratul din cauza faptului că dispari în zare. Și cred că aceasta este una din problemele noastre în prezent. Un uh, exemplu concret. Anul trecut am discutat bugetul. Toți uh, parlamentarii toți colegii noștri au luat măsuri de austeritate. În afară de Parlamentul European, noi ne-am extins bugetul. De ce s-a întâmplat acest lucru? Eu cred că a fost un adevărat dezastru și cred că nu a făcut decât să alimenteze euroscepticismul. A trebuit să fim conștienți de faptul că nu suntem atât de aproape pe cât am, am spera de cetățenii noștri. Avem unii colegi în capitalele noastre care sunt mult mai aproape de colegi, de cetățeni, mă scuzați. Așadar, am câteva comentarii pe această viziune extrem de federală. Dacă luăm acest raport și punem toate ideile cap la cap, le compilăm, trebuie să ne punem întrebarea unde este diferența între un stat federal european și Uniunea Europeană pe care o avem la ora actuală? Unde trasăm limita? Oare acesta este mesajul pe care vrem să îl transmitem astăzi? Eu uh, mă îndoiesc. În ceea ce vește obligațiunile, avem un uh, acord privitor la acestea, și un acord din decembrie și cred că nu ar trebui să ne lepădăm de el. Avem câteva probleme, totuși, cu formularea, cel puțin uh, cei de la grupul meu au. În ceea ce privește armonizarea fiscală, consider că această noțiune ar trebui explicată mult mai bine. CCCTB, CCCTB, un instrument bun. Știm că însă anumite țări au dubii. Trezoreria europeană agenția de datorii. Oare acesta este mesajul pe care ar trebui să-l transmitem astăzi? Din nou, am dubii. Supravegherea financiară este un lucru care nu avem nicio problemă. La fel uh, și impozitarea. Poate că acolo ar trebui să revenim puțin asupra formulării, însă pe ansamblu, cred că putem să tragem niște concluzii fiabile. Europa 2020. Într-adevăr, după cum a spus domnul președinte în nenumărate rânduri, avem nevoie de uh, mai mult uh, spirit Monti aici. Dezechilibrele globale. Da, considerăm că grupul, că G20 ar trebui să capete mai multă răspundere. Am discutat acest lucru și la săptămâna trecută, dacă nu mă, și săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, și aș avea nevoie de opinia dumneavoastră aici. Deci, care este propunerea concretă privitoare la uh, Consiliul Economic, pe Securitate Economică? Fiindcă se copiază, practic, uh, formularea de la Națiunile Unite. Nu o să menționez micile diferențe care apar la nivel de paragrafe, fiindcă vreau să fiu succint. Ă, totuși, aș dori să zăbovesc puțin asupra educației. La paragraful 47, dacă nu mă înșel, cred că acolo se stipulează o idee interesantă. Însă, ați putea, vă rog, să elaborați puțin? Există multe probleme în Uniunea Europeană la nivelul anumitor state membre unde calitatea educației este defectuoasă. Dar există și alte state. Finlanda se descurcă cât se poate de bine la studiile PISA. poate nu ar trebui să creăm senzația că, practic, furăm răspunderea de pe scena națională. Ba din potrivă, tot ceea ce se întâmplă la nivel local, regional, național este foarte important. Autoritățile trebuie să vegheze asupra calității sistemului educațional. Plus, valoarea poate să vină într-adevăr la nivel european. Și poate că dumneavoastră puteți să ne explicați puțin ce părere aveți despre alineatul 47. Ajung la finalul intervenției mele și în concluzie aș dori să mă refer la pactul Euro Plus. Cred că este o bombă cu ceas. Nu m-a deranjat foarte tare modul în care a fost prezentat pactul. Cred însă că conținutul pactului acesta trebuie să fie dezbătut. Cetățenii sunt, evident, mult mai interesant, interesați de conținut, procedura nu este atât de importantă. Sunt de acord, sigur, cu metoda comunitară, însă iată ce cred eu acum. Problema este că avem patru state în afară. Marea Britanie, care niciodată nu se va alătura zonei euro, Ungaria și alte câteva state, plus statul meu. Un fapt care este devastator pentru modul în care funcționează Uniunea Europeană. Acesta este doar un prim pas, care va fi însă următorul. În weekend am citit ziarele din Marea Britanie și acolo această idee este binevenită. Se spune că este un prim pas către ieșirea din Uniunea Europeană și poate că se va crea o altă Uniune la un moment dat. Cred că ar trebui să subliniem în raportul nostru faptul că astfel Uniunea Europeană ar putea să fie grav afectată de ceea ce se întâmplă și că nu va mai putea funcționa așa cum a făcut-o în ultimii 30-40 de ani. Provin dintr-un stat în care opoziția parlamentară nu a fost uh, de acord uh, cu votul pozitiv pentru pactul Euro Plus vineri. Așa este în democrație. Uh, dar consider că este un lucru extrem de negativ, fiindcă doar așa putem să ne asigurăm că Europa va fi și mai dezbinată. La ora actuală Europa este dezbinată. Încercăm să soluționăm această problemă, însă ideea este că cu această măsură dezbinarea va fi agravată. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc! Et alors je me joindrai bien évidemment aux, aux remarques préliminaires d'Ole Schmidt concernant. Mulțumesc lui Ole Schmidt pentru comentariile preliminare în ce privește uh, munca făcută de Pervanș. Uh, împărtășim uh, majoritatea, esențialul viziunii care ne-a fost prezentată. Așadar, aș vrea să pun accentul pe câteva puncte asupra cărora am mai există încă unele întrebări sau poate uh, un dezacord, deci n-am de gând să vă dau opiniile mele despre starea lumii, ci să mă refer la câteva elemente specifice în ce privește raportul. În uh, ce privește chiar această viziune asupra lumii, lipsesc câteva elemente cheie asupra cărora cred că am putea obține un consens între noi astăzi și care să hrănească restul, conținutul raportului. Primul lucru care mi se pare că lipsește este ce s-a întâmplat în Japonia. Mai mulți dintre noastre ați evocat uh, problema. Nu e un raport privind politica energetică, dar în același timp cred că este suficient de grav și o ruptură suficient de puternică în modul în care concepem anumite lucruri și cu consecințe macroeconomice atât de mare încât trebuie, după opinia mea, să fie inclusă uh, în acest raport. În al doilea rând, inflația. De la ieșire, la, de la prima versiune a raportului, nu știu cum să-i spun, uh, s-au produs totuși niște fenomene economice noi care au dus la o creștere a inflației, o relansare a inflației și care au suscitat destule dezbateri atât în Europa cât și în Marea Britanie și Statele Unite și cred că trebuie mai integrate mai mult în raport aceste probleme pentru că ele vor avea consecințe importante asupra politicilor europene. Al treilea element care mi se pare că lipsește în faptul că, mai mulți dintre noastre ați menționat Grecia, este că ceea ce părea o criză financiară a devenit o criză politică, economică și socială în 2009-2010 și acum e pe cale să devină în mod clar o criză politică. Și cred că mai mulți dintre noi au spus acest lucru de câteva ori. Acum avem uh, în fața noastră o reală problemă de capacitate de acceptabilitate a unei serii întregi de politici care sunt duse la nivel european de societăți, de statele naționale, de guverne și avem o reală problemă de capacitate de guvernanță pentru a duce la bun sfârșit aceste politici, aceste politici. Deci cred că această nouă dimensiune trebuie să fie mm, luată în calcul mai mult în raport. Al patrulea element care îmi pare că lipsește este, se referă la faptul că niciuna dintre cauzele structurale, și a spus uh, acest lucru Părmaș la început, dar nu cred că a scris și în raport, una dintre cauzele structurale ale crizei, niciuna dintre cauzele structurale ale crizei nu și-a găsit astăzi soluția. Dezechilibrele macroeconomice mondiale sunt uh, în continuare existente și cele naționale, datoriile bancare nerezolvate sunt uh, în continuare existente. Sigur, au fost transferate asupra bugetelor publice. Cartoful fierbinte, ca să zicem așa, a fost aruncat în poala statelor, dar cred că trebuie reamintite toate, toate aceste lucruri pentru că uh, acesta e punctul din care am plecat și e în continuare pertinent. Și apoi un alt ă, punct, ă, creșterea populismului și a extremei drepte, dreapta. Toți știm ce se întâmplă în Franța, dar e cazul și în Finlanda vor fi acolo alegeri în curând și știm că asta va, uh, că a existat uh, o problemă cu adoptarea pactului Euro Plus și capacitatea de a avea o guvernanță uh, economică demnă de numele său va fi afectată și amenințată de creșterea populismului și cred că acest lucru trebuie menționat în raport. În, în ce privește paragrafele 4 și 5, cred că trebuie insistat nu știu, cu un amendament, că e vorba de un amendament de reformulare sau de substanță, trebuie insistat asupra uh, aspectului simetric al eforturilor care trebuie făcute. Cu alte cuvinte, deficitele unora din zona euro amplifică excedentele altora și invers. Deci cred că dacă vrem să gândim ca niște europeni, nu ca niște greci, uh, olandezi sau germani, trebuie să integrăm această dublă dimensiune, pentru că e vorba de două fețe ale aceleași uh, monede și trebuie să fim conștienți de valoarea adăugată europeană uh, a soluțiilor de rezolvare a acestei situa- uh, situații. Și eu cred că valoarea adăugată europeană este capacitatea de a accepta din partea populațiilor europene de a accepta politici de austeritate sau de consolidare bugetară, ca să le numim așa mai neutru, și asta cere un pandant fiscal. Cu alte cuvinte, dacă pe de-o parte se dorește reducerea deficitului bugetar, să se taie niște cheltuieli dacă e necesar, dar în același timp este imperativ, cu aceeași prioritate politică, să avem capacitatea, să ne oferim capacitatea de a permite statelor să-și regăsească unele marge de manevră în ce privește colectarea unor venituri pe care acum nu o pot face. Pentru mine e același pachet. Aceste lucruri merg împreună. Dacă, sigur că sunt necesare economiile, dar dacă uh, vorbim numai de partea de cheltuieli, fără să vorbim și de partea de venituri fiscale, atunci vorbim de o politică de austeritate în care valoarea adăugată a Uniunii Europene nu e pusă deloc în valoare. De aici nu e o problemă de amendament, ci o chestiune structurală la paragraful 5 și se pune întrebarea dacă dorim să avem acest compromis între noi. În ce privește trezoreria europeană, pune aceeași întrebare ca și o ce e în spatele ei, care e funcționarea ei, cum funcționează așadar, care e relația cu celelalte entități europene existente, mai ales cu Banca Centrală Europeană, evident. Și trec și la alte puncte, la punctul 4, capitolul 4, în ce privește competitivitatea și sustenabilitatea economică. Cred că putem să ne punem de acord asupra faptului că în economia de mâine, în economia viitorului, competitivitatea Uniunii Europene depinde în mare parte de capacitatea sa de a avea un model economic sustenabil, alpindă mai puțin de importurile de petrol sau de gaz și să dezvoltă tehnologii verzi, să aibă un leadership mondial cu alte cuvinte, sau cel puțin asta e viziunea noastră și cred că și alții o pot împărtăși, nu cred că e o poziție între o Europa competitivă și sustenabilă pe de-o parte. Eu cred că, din potrivă, sustenabilitatea este o condiție a competitivității și invers. Deci cred că ar trebui să putem avem niște formulări mai integrate, să nu dăm uh, impresia că avem două drumuri diferite și să punem lucrurile la oaltă. În ce privește paragraful 35, am o întrebare. Care e legătura între politica energetică și piața internă? E un paragraf comun care mi se pare că se referă la două realități politice diferite, deci de ce le punem la oaltă? Și aproape am terminat. Punctul 57, paragraful 57, care se referă și la ce spunea Ole. Cred că e dificil astăzi să cerem o aprofundare a integrării europene fără să ținem cont de problemele legate de funcționarea democratică a Uniunii Europene și văd că acestea sunt puțin menționate în raport. Cred că nu există astăzi voință în rândul popoarelor europene să se treacă la și mai multă integrare politică și economică dacă nu e o, și o creștere a calității responsabilității la toate nivelurile a instituțiilor europene și, sigur, noi suntem favorabili unei mai mari integrări politice și economice, dar ea nu se poate face sau oricum nu se va face în cadrul instituțiilor actuale, așa cum sunt ele și cum funcționează ele și cred că trebuie articulate aceste două dimensiuni. Mulțumesc. Nicolaus este ultimul coordonator care intervine. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, stimată doamnă raportor, de un an și jumătate particip la această procedură și trebuie să vă spun că înțeleg dificultatea acestui subiect. Înțeleg cât de dificil este să avem un text final care să satisfacă pe toată lumea. În primul rând avem limitările raportului intermediar care ne sunt impuse. Acolo au fost uh, răspunse câteva întrebări, dar nu în maniera pe care mi-aș fi dorit-o. Și din cauza raportului de forțe, am uh, ajuns la concluzia că trebuie să dăm curs anumitor clișee, trebuie să dăm curs anumitor interpretări și să avem la final o concluzie care uh, să fie redată într-un text ce nu corespunde neapărat realității, spun eu. Stimată doamnă raportor, stimate domnule președinte, aș dori să fac o propunere simbolică. Doamna raportor și a început astfel intervenția și au spus, uh, de fapt, și câțiva colegi că criza nu s-a încheiat. Mm, unele cauze ale crizei nu au fost înlăturate pe deplin. Aș uh, propune să uh, discutăm despre acest lucru și să propunem ca activitatea comisiei noastre să fie prelungită. Nu glumesc. Discut despre prelungire cu uh, un an. Asta pentru a nu transmite mesajul că uh, criza s-a terminat. Atâta timp cât criza există și atâta timp cât aceasta va exista, fiindcă eu cred că va fi cazul, cred că comisia noastră ar trebui să rămână activă. Poate că va ajunge să fie o comisie permanentă a Parlamentului European. Cine știe, este doar o prognoză emisă de mine acum. Spun aceste lucruri, fiindcă am speranța, și speranța moare ultima, că anumite propuneri făcute de noi anumite propuneri, la un dat, vor putea să fie acceptate. Poate că unele dintre propuneri vor fi implementate doar parțial. Bun, asta am vrut să spun în primul rând. Și acum în al doilea rând. Vă uh, să mă refer la o altă propunere. Fiindcă, domnule președinte, dragi colegi, s-a spus deja care au fost impresiile în urma delegației din Grecia. Domnul Schmidt s-a declarat dezamăgit de faptul că Grecia au creat impresia că nu ar dori să schimbe nimic. Însă, dacă avem drept criteriu de măsurare acestui, acestui lucru faptul că cetățenii nu au de mult timp moneda euro și faptul că Suedia nici nu vrea să facă parte din zona euro, atunci trebuie în concluzie să spunem că putem spune în concluzie, mă scuzați, că nici suedezii nu vor să schimbe mare lucru. S-a spus că există și un anumit conflict politic referitor la Grecia. Nu putem să spunem neapărat că politica elenă este un uh, program național. Vedem că acest lucru se întâmplă și în Portugalia acum. Așadar, nu putem să privim totul din perspectiva unei politici naționale, tot ceea ce se întâmplă acum în Grecia. În text ar putea fi evaluată politica întreprinsă la nivel național, european și așa mai departe pentru a depăși această criză. Trebuie așadar să încercăm să aflăm dacă uh, grecii vor să se schimbe, dacă suedezii au dreptate în uh, decizia lor de a nu adera la moneda euro și așa mai departe. Pe bună dreptate s-a spus că acum ar trebui să vehiculăm ideea unor referendumuri în Uniunea Europeană. Asta pentru a vedea dacă se acceptă pactul pentru zona euro sau nu. Nu știm care va fi reacția cetățenilor, totuși. Dacă suntem de părere că pactul acesta pentru zona euro, care cuprinde eh, programul eh, și pachetul parlamentar privind guvernanța economică, dacă vedem că aceste, acesta reprezenta un pas către o mai bună integrare economică europeană, atunci vom avea poate o Europa mai conservatoare, mai antidemocrată și mai antisocială. O viziune pe care o am eu. Vom avea o politică unitară europeană, dar uh, definită de cu totul și cu totul alte criterii. Sigur, întregul proces trebuie să fie uh, legitim, legitim din punct de vedere democrat și poate că am putea să sugerăm ideea unor referendumuri pentru a afla dacă țările acceptă pactul pentru zona euro. Este un lucru extrem de important. E important să abordăm așadar și aceste subiecte. În ceea ce este considerentul B, eu cred că nu se redă clar ceea ce se întâmplă acum în lumea arabă. Cred că este o neînțelegere la mijloc aici. Uh, fiindcă se creează o legătură între uh, mediul economic european și ce se întâmplă în statele arabe. Eu cred că aici, în text, ceea ce se vehiculează este oarecum limitat, fiindcă se discută strict despre relații comerciale și economice. Și eu nu cred că acestea sunt singure motive pentru care s-a ajuns la uh, revolte în lumea arabă. În ceea ce privește criza datoriilor, deja m-am exprimat pe acest subiect. Încă o dată mă refer la faptul că poate ar trebui să fie prelungită activitatea uh, comisiei noastre. Ar trebui să analizăm, de exemplu, uh, situația țărilor cu o datorie ridicată. Într-unele state, datoria publică este extrem de ridicată, în alte state, datoria privată este extrem de ridicată și ar trebui să analizăm care sunt diferențele. În anumite state, datoria interstatală este mult mai mare. Deci ar trebui să avem parametri clari de analize pentru a face diferența între efectele datoriei publice, datoriei private și așa mai departe. Aceste date astfel obținute ne-ar ajuta să luăm măsuri mult mai concrete. Grupul meu acum nu este de acord cu acest mecanism de stabilitate, nu suntem de acord cu acest pact de stabilitate și nici nu suntem de acord cu procedura care trebuie introdusă aici. Este vorba despre procedura simplificată. De ce spun asta? Deoarece revizuirea aceasta în sine oferă noi prerogative comisiei. Și ce înseamnă acest lucru pentru noi? Că vom avea o modificare, o amendare a tratatului cu procedura simplificată. Cred că este vorba despre articolul uh, 48 cu 2 Deci comisia va primi niște prerogative pe care nu le are. Diferența dintre o procedură obișnuită și o procedură simplificată, din câte am înțeles eu, se referă tocmai la acest lucru, că anumit, se creează anumite competențe. În ceea ce privește dezechilibrele uh, globale și securitatea alimentară, un alt subiect, aici ne bazăm pe o procedură care a fost uh, uniformizată acum în uh, uh, cea de-a doua legislatură. Se discută acum la Comisie despre OMG-uri și despre securitate alimentară. Un subiect extrem de important. Trebuie analizate veniturile fermierilor și trebuie efectuată o revizuire a politicii față de activitatea fermierilor în agricultură. Bun, și acum trebuie să ne referim și la mult dezbătutul Fond Monetar Internațional. Un subiect extrem de delicat. În țara mea se spune că Odată ce Fondul Monetar Internațional a fost uh, abordat, acesta acum definește politica la nivel național, alături de premier. E bine, nu am vrut să abordez uh, acest subiect, nici nu vreau să vă obosesc cu intervenția mea. Aș dori să mă mai refer totuși la competitivitate și la strategia Europa 2020, un uh, subiect menționat în diferite alineate. Cred că este o muncă de sisif aici. Și cred că exact asta se trebuie întreprinsă aici, o activitate decisivă retorica nu ne va duce prea departe. M-am referit deja la subiectul educației, nu o să mai intru în detalii, dar vreau să vă mulțumesc totuși pentru răbdare. Nu cred că trebuie să ne referim doar la calitate, trebuie să ne referim și la flexibilitate pentru a ne uh, ghida după regulile pieței. Așadar, nu știu dacă vom fi de acord cu acest text în formula sa actuală. Vom depune totuși câteva amendamente, dar nu foarte multe, ca să nu o chinuim pe doamna raportor. O să participăm la toate discuțiile, uh, desigur, în uh, speranța ca într-o bună zi să fie acceptate și amendamentele noastre. Mulțumim, Nicolas. Uh, doamna Sirpa Pieticanan are cuvântul. Mulțumesc. În primul rând aș vrea să mulțumesc raportorului pentru felul în care a lucrat la acest raport Cred că ați ajuns la o abordare foarte echilibrată cu toate elementele de care avem nevoie la nivel global și ați ținut cont de părerile grupurilor politice. Aceasta nu înseamnă că nu vom prezenta amendamente la acest raport, dar sper ca numărul și calitatea acestor amendamente să fie uh, rezonabile și ușor de gestionat. Sper să fie prezentate cu bunăvoință și să fie adoptate în structura raportului. Există câteva chestiuni asupra cărora am dorit să revenim, poate, în această dezbatere. În primul rând, această probleme pe care am discutat-o deja în legătură cu controlul datoriilor, responsabilitatea socială pentru a asigura o creștere economică, cred că aici am ajuns la o redactare destul de echilibrată. Nu știu dacă ar trebui să accentuăm și mai mult această chestiune, care este destul de delicată din punct de vedere politic, însă Dar altfel, cred că este important ce am spus aici, compatibilitatea dintre bugetul național și cel al Uniunii Europene. Într-adevăr, avem nevoie de o responsabilitate socială, de incluziune socială și avem nevoie de elemente pentru creștere economică și, pe de altă parte, nu putem crește bugetul nostru. Ce înseamnă aceasta? Că va trebui să facem reduceri bugetare la anumite acțiuni și subvenții pe care le oferim. Dacă dorim să avem o politică sectorială, reforma PAC-ului și așa mai departe, toate aceste chestiuni. Nu știu dacă ar trebui să redeschidem dezbaterea sau nu, dar oricum cred că mesajul este că trebuie să facem acest lucru în paralel, să avem responsabilitate socială și să avem o atitudine de viitor. Însă nu putem crește bugetul, din potriva acesta trebuie să fie limitat pentru că datoriile sunt prea mari. Deci banii trebuie aduși din altă parte. Pe de altă parte, Mă bucur că s-a introdus aici elementul economiei uh, bazate pe educație și pe investiții. Cred că e nevoie de o abordare diferențiată la nivelul comunității și la nivel regional și există această senzație că ar trebui să avem o deschidere către acest nou tip de responsabilitate. referitor la creșterea economică. Și aici se pune problema compatibilității între bugetul național și cel al Uniunii Europene, IMM-uri, inovații, cercetare și dezvoltare. Trebuie să vedem aici care este rolul capitalului de risc și a instrumentelor europene pentru a putea duce la crearea de capital privat pentru inovație și investiții. La punctul 36. Aici cred că ar trebui să vorbim mai mult despre eficiența resurselor, atât pentru reglementare cât și pentru investițiile din acest domeniu. Pentru că nu putem rezolva pe de o parte această cerere financiară și de creștere economică dacă nu există resursele adecvate și dacă avem o limitare a resurselor. Am văzut acest lucru cu creșterea prețurilor la alimente. Aceasta afectează economia globală și creșterea economică globală. Deci aici trebuie să se includă materiile prime, energia, biodiversitatea, uh, apa curată, toate aceste elemente. Sper că în această inițiativă emblematică să se poată introduce aceste elemente undeva. Pe de altă parte, salut faptul că mesajul pe care îl transmitem aici vorbește și despre regulamentul financiar și monitorizarea la nivel european și se spune că e vorba de primii pași care se fac în această direcție și că avem nevoie de măsuri suplimentare mai departe. Câteva comentarii, pe scurt, în legătură cu abordarea globală Cred că această abordare globală puternică este bună și acest nivel ambițios al Uniunii Europene de a fi un actor la nivel global, cred că este foarte bun. Spuneam mai devreme și atunci când vorbeam uh, despre rolul Consiliului Economic de Securitate și al G20 că este important să mergem mai departe cu rolul pe care îl avem. Încă două chestiuni care au legătură cu un mesaj politic puternic pe care am putea să-l subliniem mai mult. E vorba de metoda comunitară. Aici se spune în mai multe locuri că avem nevoie de mai multă Uniune Europeană, și că avem nevoie de un nou echilibru între statele membre și la nivelul comunității. Însă nu știu dacă n-ar trebui să mergem și mai departe și să explicăm ce înseamnă aceasta, și anume o coordonare a politicilor economice care să fie făcută de statele membre față de ce s-ar întâmpla cu metoda comunitară și din punctul de vedere al durabilității, care ar fi consecințele acestei metode. Aici cred că am putea introduce comentariile noastre. Și aici revin la alte comentarii care s-au făcut aici, și anume dacă suntem sau nu în mijlocul unei adevărate crize politice. E o temă foarte delicată, eu una nu am răspunsul la această întrebare. Însă, pentru mine, Pentru mine însă nu e vorba aici doar de siamezi, e vorba practic de trei frați. Și dacă nu le combinăm pe toate, putem avea rezultate negative, pentru că nu putem dicta de sus schimbările, nu le putem impune din afară. Însă, dacă oamenii simt că aceste schimbări trebuie să le facă și acest element este important pentru mine, aici apare populismul practic, pentru că se consideră că această creșterea dezechilibrelor economice, toate acestea sunt provocate de uh, partea politică, pentru că politica n-a reușit să protejeze cetățenii, pentru că a cedat prea multă putere la nivelul economiei globale. Și eu nu spun că acest lucru este adevărat, dar există totuși oarecare adevăr în aceste afirmații. Pe de altă parte, nu se pune aici doar problema competitivității. Însă e important să fii o parte a procesului de luare a deciziei și pentru a face acest lucru trebuie să înțelegi oarecum procesul. Liderii politici cred că n-ar trebui să se grăbească prea mult și să țină cont și de ce consideră cetățenii. Cred Poate pentru că vin din Finlanda și ne așteaptă alegerile acolo, dar eu una cred că problema e că politicienii încearcă să preia puterea și să spună, a, eu sunt liderul aici. Și atunci întrebarea care se pune este ce ar trebui să spună doctorul? Doctorul ar trebui să fie de acord, pentru că pacientul altfel ar fi foarte trist și s-ar duce spre un alt doctor să întrebe acolo ce are de făcut, sau ar trebui să încerce să îl convingă pe pacient și să-i explice de ce are nevoie de operație. Aceasta este o adevărată dilemă pentru mine și problema e cum explicăm cetățenilor ce înseamnă metoda comunitară și ce aduce aceasta. Pentru că n-ar trebui să evităm această dezbatere, ci din potrivă. Tocmai de aceea cred că nu e vorba aici de o criză politică, ci cred că este o adevărată provocare pentru democrația noastră. Și problema se pune cum îi facem față, pentru că până la urmă cetățenii nu sunt proști. Dar cum reușim să ținem legătura cu ei? Și această problemă a democrației, probabil că ar trebui să ne gândim și la aceasta. Mulțumesc! Da, ia consare. De la o finlandeză la alta, Lisa Iaconsari. Eu kiitoksia puheenjohtaja. Ja hieno asia, että meillä on vielä mahdollisuutta Mulțumesc! E minunat că avem ocazia să dezbatem acest lucru, pentru că avem posibilitatea să clarificăm mesajele pe care dorim să le ducem acasă pe marginea acestui raport. Există foarte multe crize. Există criza datoriei, a competitivității și această diviziune în două a crizelor. Însă cred că toate acestea pot fi soluționate. Colega mea s-a referit la problema cea mai critică, acea criza a democrației. Și, și eu uh, mi-am dat seama de acest lucru în cazul Portugaliei recent se pune problema când și cum domnul Barroso, care este liderul comisiei și care n-a fost în stare să-și convingă propria țară, proprii cetățeni de importanța acestor politici economice. Dacă dânsul nu a reușit să o facă, atunci cine este în stare să transmită un astfel de mesaj? E adevărat că domnul Barroso nu este un funcționar în acest sens, dar mi-aș fi dorit și îmi imaginam că această criză poate fi rezolvată mai bine. Și dacă ne gândim la tot ce s-a făcut până acum, în legătură cu ideea Europlus și alte idei, vă întreb câte parlamente naționale au dezbătut astfel de proiecte. Poate un parlament sau două. Aș putea să le dau și numele, dar nu vreau să o fac aici. Și acum totul merge atât de repede în legătură cu soluțiile pe care le putem căuta. Nu este o problemă atât de dificilă așa cum au încercat să ne spună unii, pentru că criza datoriilor s-a transformat într-o criză a sistemului politic și aceasta este problema cea mai mare, pentru că până la urmă aceasta este cea mai greu de rezolvat. Și întrebarea domnului Schmidt este importantă. Care este mesajul pe care dorim să-l transmitem? E vorba de un mesaj de natură federalistă sau de un alt fel de mesaj? Și considerăm că suntem în stare să avem o atitudine pragmatică sau nu? La Uniunea Europeană totul a fost întotdeauna coordonat și am avut succes până acum, iar acum am trecut de la coordonare la guvernanță și această problemă a subdiviziunii băncilor a fost una imposibilă, pentru că băncile și ele s-au internaționalizat, au intrat pe piața globală. Există, nu mai există bănci finlandeze, ci bănci europene și tocmai din cauza acestui proces de internaționalizare avem nevoie acum de o soluție europeană. Deci e vorba de un mesaj pragmatic pe care ar trebui să-l transmitem. Cred că și colegul nostru din Grecia ar putea fi de acord cu un astfel de mesaj care spune că, spre deosebire de. Soluția trebuie găsită la niveluri diferite, că soluția nu este una populistă. Cred că acesta este un rezumat uh, foarte bun al discuțiilor pe care le-am avut, acest raport, însă ar fi fost bine să avem mai multe idei reflectate aici. Și acum aș vrea să fac câteva comentarii pe marginea educației. Pentru că se punea întrebarea aici ce este educația. Avem o definiție destul de îngustă a acestui concept. Se vorbește de creștere, de capacități, uh, diverse obiective ale educației și ale formării. Însă ce lipsește practic aici sunt virtuțile și valorile. Știm că n-am învățat prea mult de pe urma acestei crize. Pentru că există în continuare foarte multe prime care sunt acordate uh, bancherilor și sistemul nu s-a schimbat atât de mult. Deci avem nevoie de o abordare civilizată în ceea ce privește educația. Avem nevoie de o abordare inovatoare. Nu vorbim aici doar de o productivitate mai mare, ci și de mai multe valori. Acestea ar trebui să fie, într-un fel sau altul, inclus în textul nostru. Avem nevoie de o schimbare a mentalității care să încurajeze uh, să încurajeze pe europeni să participe la această dezbatere economică, pentru că ei au lipsit până acum din discuție. Mulțumesc! Äh, um- Mulțumesc! Iată, pe vanș, că vei avea posibilitatea să reacționezi la tot ceea ce a fost uh, vehiculat în sală. Câteva lucruri din partea mea, totuși. Sunt de acord cu cei care au spus că criza nu este pe final. Criza se schimbă pe zi ce trece. Acum avem și o criză politică și, într-adevăr, putem să spunem că sistemul economiei sociale de piață este din ce în ce mai criticat de către cetățeni. Poate că ar trebui să spun, am uh, luat o serie de măsuri care păreau a fi decente, care par a fi necesare, dar acestea nu vor fi suficiente. De ce spun asta? Fiindcă nu s-a schimbat comportamentul, nu s-a schimbat mentalitatea uh, părților implicate. Este vorba despre părți care parțial au uh, creat criza. Deci aceste atitudini încă nu s-au schimbat și cred că ar trebui să privim cu scepticism întregile propuneri pe care le-am uh, diseminat și care parțial sunt în etapa de implementare. Trebuie să vedem dacă acestea își ating într-adevăr obiectivul, fiindcă dacă nu se schimbă mentalitatea părților vizate, atunci uh, cu siguranță nu vom atinge obiectivul final cu câteva noi uh, propuneri de reglementare. Să nu uităm uh, alt ordine de idei că euroscepticismul este în creștere. Nu ne referim doar la scepticism legat de moneda euro, ci la scepticism legat de întreaga construcție europeană. Dacă dorim într-adevăr ca pe termen lung proiectul european să fie unul de succes, trebuie să demontăm, să depășim acest euroscepticism. Avem nevoie de cetățeni europeni. Și în momentul în care spunem că avem nevoie de mai multă Europa, Cred că ar trebui totodată să vehiculăm și ce îi oferim cetățeanului în schimb pentru o mai multă Europa. Dacă tratăm totul uh, din ce în ce mai mult la nivel uh, european la Bruxelles, trebuie să vedem cum anume putem să transmitem înapoi rezultatul cetățenilor. Și aici mi se pare că lipsește veriga de legătură uh, care sunt capitolele despre care suntem, de exemplu, dispuși să spunem, ei bine, nu uh, trebuie să tratăm acest lucru la nivel european, ci mai degrabă la nivel național sau fie la nivel regional. Și mai există un conflict. Pe de o parte vrem să uh, ne adâncim în procesul integrării europene, de cealaltă parte vedem că principiul democrației uh, dorește ca deciziile să fie luate la fața locului, acasă. Și această relație uh, de pură contradicție este extrem de problematică, fiindcă se îmbină cumva necesitatea de a lua decizii pe plan uh, național și necesitatea de a trata lucrurile la nivel european. Trebuie de asemenea să privim uh, moneda euro ca nu fiind pur și simplu un proiect monetar, ci și ca fiind un proiect uh, politic. Cel puțin, dacă la început nu a fost cazul, acum proiectul în sine a devenit unul politic și ar trebui să exprimăm foarte clar un lucru. Cine nu dorește să participe la proiectul monetar, pe termen lung, de fapt se plasează în afara Europei. Personal, aș merge așa departe, aș spune asta. Aș spune că un stat membru al Uniunii Europene, care pe termen lung, deci nu în următorii 2-3 ani, ci pe termen lung nu ia în calcul ideea de a se alătura Uniunii Monetare, mm, acesta se, situa- se va situa undeva la periferia Uniunii Europene acest stat, practic, nu va mai fi membru cu drepturi de pline uh, în Uniunea Europeană. Și asta le-aș spune fer de în față britanicilor. Ar trebui să vedem dacă avem curajul noi cei de la această comisie parlamentară să transmitem acest mesaj. La ora actuală, iată prin ce trecem. Și nu mă refer aici la Suedia, fiindcă știu că Suedia, în principiu, dorește să uh, adere la Uniunea Monetară. Uh, toată lumea dorește, în afară de uh, Marea Britanie. Suedia, Danemarca, noile state membre, în principiu își doresc acest lucru. Și iată care este situația. Trebuie să luăm uh, anumite decizii la nivel european sau și la nivel european cu obligativitatea ca uh, statele membre să-și exprime avizul conform. Și este vorba chiar de acele state care neagă proiectul uh, european monetar. Situație de nedorit, fiindcă, iată, statele acestea au o pârghie în mână care le permite să exercite o influență exacerbată. Cam atât din partea mea. Pe vanș, ca întotdeauna, ai ultimul cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că am să răspund imediat comentariilor făcute din sală, însă înainte de aceasta aș vrea să fac câteva comentarii preliminare. Un prim comentariu pe care l-am spus și la începutul introducerii mele se spunea că cei care aveau cea mai mică îndoială în legătură cu amploarea crizei prin care trecem și amploarea răspunsului pe care trebuie să-l aducem pentru a depăși această criză, aceștia care aveau îndoieli, s-a văzut că greșeau și cred că, într-adevăr, s-a făcut foarte bine atunci când s-a prelungit mandatul comisiei noastre pentru a duce până la capăt sarcina pe care o aveam. Nu știu dacă ar trebui să renoim încă o dată mandatul comisiei noastre. Eu cred că nu e cazul acum să deschidem această discuție. Am văzut care este capacitatea de intervenție unei comisii speciale precum acestea, am văzut care a fost mandatul nostru și uh, participarea grupurilor politice într-o măsură mai mare sau mai mică, iar soluțiile pe care le-am prezentat în primul raport al nostru sunt încă de pe acum niște soluții care știm că nu țin cont de noile elemente ale crizei. Pentru că e vorba de soluții care nu pot fi implementate imediat. Sunt soluții pe termen lung. Iată de ce o renoire permanentă a mandatului trebuie să treacă și printr-o analiză a eficienței mandatului nostru. Și pentru a avea o prelungire a mandatului unei comisii precum comisia noastră, pentru că această prelungire să aibă un sens, aceasta trebuie să fie o chestiune în care să se implice întregul Parlament. Ar trebui ca Parlamentul să se mobilizeze și aceasta și față de celelalte instituții cred că ar trebui de aceea să fim foarte atenți atunci când dezbatem această problemă a prelungirii mandatului comisiei noastre. Pentru că nu se poate face pentru a spune ceea ce am spus deja, nu putem face această prelungire pentru ca 10 europarlamentari să se ocupe cu ceva, dar care să nu răspundă orientării globale a Parlamentului și nu putem face, pe de altă parte, acest lucru dacă aceasta nu va duce la noi elemente în ceea ce privește soluțiile propuse. Acum, referitor la realitatea crizei. Mai mulți colegi au spus acest lucru și eu sunt foarte interesată, într-adevăr, de amendamentele care vor veni. Sper totuși să nu fie prea multe. Și în legătură cu ultimele evenimente care au apărut, care știm că nu au neapărat o legătură directă cu criza. Și totuși mi-ați putea spune, pentru că aceasta este o dezbatere, să zicem, de tip mai util care spune că totul duce la totul. Deci, într-adevăr, ce se întâmplă în Japonia, ce se întâmplă în lumea arabă, are legătură, aș spune eu, cu criza. Ceea ce se întâmplă în lumea arabă este o adevărată revoluție. Și ce înseamnă aceasta? Înseamnă că are loc la fața locului, fără o intervenție din afară. E adevărat că în Libia există o intervenție externă, dar ce s-a întâmplat în restul lumii arabe, în Egipt, sau în Tunisia, nimeni n-a intervenit, nu, totul s-a produs la fața locului și aceste evenimente au loc cu îmbunătățirea nivelului de educație în aceste țări de asemenea au legătură cu lipsa de speranță din aceste țări. Deci, faptul că munca lor nu era retribuită așa cum trebuia, că strategiile multinaționalelor de acolo nu favorizau apariția de locuri de muncă durabile și care nu răspundeau nevoilor de educație ale populației de acolo, faptul că elitele acestor țări preferau să-și uh, depună veniturile în paradisuri fiscale decât decât să facă investiții la nivel local. Toate aceste lucruri fac să ne punem sub semnul întrebării felul în care funcționează economia globală, indiferent că e vorba de economie sau de partea socială. Același lucru se aplică și pentru Japonia, pentru că o uh, logică capitalistă a acceptat o, construc, o construire a unui proiect de centrală nucleară într-o zonă cu un uh, risc uh, de cutremure foarte mare. Deci, iată, acest sistem pe care l-am construit de foarte mult timp are o anumită fragilitate și aceasta confirmă ceea ce s-a spus și în primul raport și poate că nu este reluat în raportul final, dar spuneam acolo că de 30 de ani asistăm la dezvoltarea unui uh, sistem uh, capitalist în care nu există practic morală și etică și aceasta a dus la adevărate derive. Și iată, am ajuns aici la această criză. Așa cum ați înțeles foarte bine, nu vreau să port această bătălie, nu vreau să reîncep discuția din primul raport. Convingerea mea privind uh, analiza densității acestei crize nu s-a schimbat. Și uh, în două minute voi face demonstrația faptului cum cred că două evenimente, cele două evenimente majore care au dus la reluarea lucrărilor noastre sunt legate de deriva capitalismului. Dar știu că în această comisie acordul pe care l-am uh, găsit ne uh, interzice să ne întrebăm prea mult de unde venim, care e sursa problemei și ce trebuie să facem pentru mâine. În ce privește caracterul social al, social al originilor crizei, văd clar că nu există acord. Dacă începește întrebarea dacă, în fundamental vorbind, opțiunile stock option, anumitele stock options, paradisurile fiscale, toate aceste lucruri au dus la această derivă, nu sunt sigură că vom găsi un acord asupra acestei întrebări. Rămâne de văzut ce vor spune amendamentele colegilor, dar cred că trebuie să, ca raportul pe care îl vom avea să fie mai complet în ce privește relația dintre această primăvară arabă pe care l-am menționat foarte devreme în raport și sigur, uh, trebuie luat în considerare și ceea ce se întâmplă în uh, Japonia. Al doilea comentariu general pe care vreau să-l fac și care se leagă de aceeași dificultate pe care avem uh, de a colabora, se referă la problema austerității și morale. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în Portugalia, în Grecia, se cere salariaților pur și simplu să plătească pentru consecințele unei crize născute din comportamentul actorilor de pe piața financiară. Să nu mi se spună că ce se întâmplă în Grecia sau în Portugalia se datorează faptului că grecii sau portughezii sunt niște leneși sau că grecii sau portughezii nu vor să plătească impozite. Nu acestea motivele pentru, sunt motivele pentru care aceste țări uh, sunt în criză. Știu, domnule președinte, că nu sunteți de acord și tocmai pentru că știu că nu sunteți de acord, uh, redeschid această problemă. Vreau calculele să fie foarte clare între noi odată ce decidem, ne punem de, uh, ne punem de acord că nu suntem de acord pe anumite lucruri și cădem de acord că suntem de acord pe altele. E foarte important asta într-o negociere, pentru că nu vreau ca pe baza acestui proiect de raport să apară foarte multe amendamente care să spună în esență uh, portughezii n-au înțeles ce se întâmplă. Eu spun că bancherii n-au înțeles ce se întâmplă. Și când se spune că actorii nu s-au schimbat, dar ce? Bancherii s-au schimbat? Bancherii continuă să îi uh, uh, să facă lobby pe, la trei sferturi din colegii noștri ca atunci când e o problemă cu legată de investiții, de fondurile de investiții, victimele falimentelor să fie cele care să plătească. Am făcut acest raport în ideea că încercăm să colaborăm și să fim mai eficaci pentru a scoate uh, Europa din criză. Dar dacă revenim la logica culpabilizării și spunem poporul nu înțelege ce trebuie, că trebuie făcute schimbări. Ba da, poporul înțelege că trebuie făcute schimbări. Oamenii înțeleg că nu se poate trăi doar cu energie nucleară sau doar cu credit privat și că trebuie schimbat modelul de consum, că înțeleg că resursele nu sunt inepuizabile Permitem să te întrerup pentru că cred că ai înțeles greșit când am vorbit de faptul că nu există schimbări de comportament. Eu mă gândeam la comportamentul bancherilor, tocmai la asta, asta e tot. Wolf, când ai vorbit de comportamentul actorilor, că am considerat că asta ar putea, ai putea să te referi la banchier, dar când ai prezentat bilanțul uh, delegației la Atena, ai spus că oamenii nu se adaptau. Nu, nu, nu. Acolo am folosit exemplul Suediei. Am dat exemplul Suediei. Când Suedia s-a aflat într-o criză de aceleași dimensiuni, politicienii și finlandezii la fel când au avut aceeași situație, politicienii și-au spus acum trebuie să lăsăm la o parte diferențele politice pe baza ideologiei noastre diferite, etc. Acum e vorba de o criză națională și trebuie să luptăm împotriva acestei crize în comun. Asta nu există nici în Portugalia, nici în Grecia. Nu există nici în Portugalia, nici în Grecia. da, dar nu cred că asta va fi obiectul la acest raport, pentru că altfel nu mai terminăm. Și obiectul întregii discuții pe care avem în legătură cu guvernanța economică, pentru că ce se propune până la urmă și ce s-a făcut în Finlanda, în Suedia și uitați-vă ce se face în uh, Portugalia și în Grecia. ne am fost uh, săptămâna trecută la uh, în această delegație și m-au uimit două lucruri pe care le-a spus directorul general UIT, domnul Somavia, care le a spus mai întâi, în ce privește problema costului unitar al muncii și a evaluării competitivității. Ajungem la ce ne-a spus Jacques Delors în timpul dineului cu parlamentarii naționali. Ne-a spus, când Comisia Europeană menționează indexarea salariilor drept un proces condamnabil, ne reamintește de fapt de ce s-au creat aceste proceduri de indexare, ca să fie niște elemente care permit salariaților care aveau niște uh, abitudini de anticipare excesivă a inflației să accepte niște creșteri salariale mai moderate. Și atunci când Comisia Europeană spune acum că aceste indexări sunt un factor inflaționist și chiar dacă aceste mecanisme în care existau, această virtute de a tempera inflația. Și în ce privește elementele Analiza competitivității încă o dată, arătând cu degetul uh, indexarea drept anticompetitivă, e falsă, pentru motivele pe care le-am menționat. În ce privește procesul construcției, formării prețurilor în Portugalia, în Spania, în Grecia, miza nu este pe determinarea salariilor, pe stabilirea salariilor, ci pe lanțul de producție. Deci, dacă se arată cu degetul și se spune că acest cost unitar al muncii este primul argument pentru a analiza competitivitatea unei țări, înseamnă că se abordează o pro problemă în mod greșit. Și uh, fondurile FMI care au fost utilizate în Asia de către Fondul Monetar Internațional în Asia sau în America Latină sunt bani, fonduri pe care Uniunea Europeană le ia astăzi de la propriile sale țări, practic organizează un transfer al consensului de la Washington și o transformare a lui în consensul de la Bruxelles. Și practic despre asta e vorba și nu de organizație tripartită în care guvernul stă la aceeași masă cu patronatul și salariații. Și când se spune că e o chestiune de morală și de austeritate, eu aș fi foarte atentă să nu introducem aceste lucruri în acest raport, pentru că nu cred că vrea cineva să treacă prin experiențele pe care le-am avut cu primul raport. Dar știu unde trebuie să pun piciorul în prag. Și ultimul lucru, ultimul comentariu general, încă o dată, începește problema federalismului. În raport, și asta pentru că era un lucru foarte actual și eu consider că ca european avem o mare responsabilitate să pledăm pentru metoda comunitară, adică să pledăm și pentru dialogul social, pentru negocierea între partenerii sociali și incluzând ceea ce, pe baza uh, ceea ce fac uh, acele țări care sunt în situația cea mai bună în Europeană. Însă, dacă aici trebuie să reamintim elementele legate de caracterul demografic, democratic al procesului, eu mă bucur că avem aceste amendamente, din nou, pentru că mi se pare că E o chestiune absolut majoră. Sunt îngrozită de ce se întâmplă inclusiv în țara mea, de ce s-a întâmplat uh, duminică. Uh, e pe care se devine în ce ce mai dificil să vorbești despre Europa în, țara, în, țara, în țările noastre, pentru că oamenii văd că de trei ani e criză și au impresia că Europa n-a venit decât cu măsuri de austeritate împotriva acestei crize și asta e o nebunie și din acest punct de vedere aș vrea să-i răspund foarte rapid uh, colegului nostru Ciuntis, pentru că ce propun eu este contrarul procedurii simplificate. Eu doresc o convenție, o convenție care să se vorbească clar de lucruri și mai ales de ideea de a, um, progresa de la nivel european. Cum permite, dacă îmi permiteți, domnule președinte, pentru că mai avem timp, aș vrea să răspund precis uh, chestiunilor ridicate. Angels a plecat uh, și nu mai e nevoie să-i răspund, dar el a spus un lucru care mi s-a părut esențial și anume uh, perspectivele financiare, viitoarele perspective financiare, cum vor arăta acestea? Eu cred că, într-adevăr, noi avem un nivel de ambiție care poate că nu se regăsește și în activitatea altor uh, comisii parlamentare, cum ar fi aceasta. Dar e normal până la urmă fiecare mandatul lui. Cred că această idee că avem o responsabilitate de a face o alegere este extrem de importantă pentru noi și până la urmă se pune întrebarea cum ne creăm marge de manevră. Facem asta doar cerând măsuri de austeritate sau încercăm să vedem și cum se mai finanțează se mai pot finanța investițiile necesare pentru viitor. Încă o dată, cu ideea că poate nu e neapărat să finanțăm numai cu capital chinezesc creșterea sustenabilă uh, viitoare în Europa. Colegul Ole Schmidt a spus și mi-am notat că e dezamăgitor că oamenii nu vor să se schimbe în Grecia. Nu știu la cine se referea, dar dacă se referă doar la muncitori, la angajați, asta nu, nu e în regulă. Toată lumea trebuie să se schimbe, toți oamenii trebuie să recunoască că nu se mai poate trăi la același nivel de consum de energie ca în trecut, dar nici nu se poate accepta că numai cei mai amărâți, cei mai săraci să strângă cureaua. Trebuie, s-a spus că trebuie să fim vizionari și că trebuie să ne proiectăm cât mai departe în viitor. Da, cred că acesta este mesajul pe care am considerat că această comisie uh, îl transmite încă de la începuturile ei. și nu cred că evoluția crizei a modificat această perspectivă. În ce privește transformarea G, grupului G20 într-un Consiliu de Securitate Economică al Națiunilor Unite, asta, în mintea mea, presupune evoluția grupului G20 în primul rând, reprezentarea zonei, chestiunea reprezentării zonei euro în acest grup. Dar întrebarea care se impune este cum ancorăm această structură ad hoc în sistemul Națiunilor Unite. Dat fiindcă principiul fondator al viziunii noastre privind guvernanța mondială este că aceasta trebuie să se bazeze pe o organizație internațională de o structură internațională și nu de un forum care nu are mijloacele de a pune în practică ceea ce se uh, decide. Dacă ne uităm la toate angajamentele pe care și le a grupul G20 și le schimbă la următoarea întâlnire și altele și mai departe, deci nu sunt întotdeauna foarte eficace. Și cred că dacă suntem vizionari, atunci trebuie să spunem că nu servește la nimic să ne luăm angajamente pe care nu le putem îndeplini politica e plină de așa ceva și oamenii politici plătesc pentru asta un preț foarte mare. Așadar, grupul G20 nu este suficient de eficace pentru a face față provocărilor actuale. În, ceea ce, în legătură cu lucrurile care lipsesc și de care, la care s-a referit Pascal Bana, ideea e că eu nu vreau să revin la lucruri pe care le-am introdus în primul raport și mai ales chestiunea durabilității și a competitivității. Cred că aici trebuie să păstrăm echilibrul pe care l-am avut în primul raport, pentru că dacă nu, uh, ne vom confrunta fără niciun rezultat. Dar poate că există lucruri și subiecte care trebuie redeschise. Începește paragraful 5, veniturile fiscale. Asta cred că există în raport. Poate că trebuie insista mai mult asupra dar impresia mea este că am menționat acest lucru. În ce privește chestiunea trezoreriei europene, menționată printre altele, ideea aceasta a trezoreriei europene este o prelungire a dezbaterii pe care am avut-o în primul raport privind euro. Domnul euro. Însă, în acest caz, asta înseamnă că, sincer vorbind, capacitatea de inițiativă, de autoritate de intervenție a anumitor comisari poate fi modificată. Nu e vorba decât de o chestiune de orientare politică pe care nașem, o problemă de orientare politică pe care nașem aș împărtăși eu. Dacă e un punct asupra care poziția mea nu s-a schimbat, este aceea că Uh, nu trebuie să existe legături între uh, sistemul financiar și serviciile financiare ale Comisiei Europene. Și dificultățile pe care le avem și anume că la Banca Centrală Europeană nu este nimeni care să fie o contrapartidă. Rămân, Jack Perot a spus acest lucru într-o zi, că trebuie să fie mai multă coordonare, că statele membre trebuie să accepte să facă o împărțire mai eh, mare a politicilor economice și mai departe. O punere la comună a acestora. Deci e nevoie de o adevărată coordonare și integrare a unei părți a politicilor economice. Eu nu accept că toată expertiza e la Banca Centrală Europeană. Deci cred că avem nevoie de echivalentul unei trezorerii europene. E paradoxal. Dacă ne uităm în eh, statele membre, când se vorbea de rata de schimb, înainte de trecerea la euro, sau de nivelul de îndatorare a țărilor. Trezoreriile naționale erau cele care făceau aceste valori, nu băncile centrale. Astăzi, alfa și omega expertizei în ce privește situația economică a unei țări, fie că e Grecia, Portugalia sau o țară care e înainte de aderare, sau că e vorba de o intervenție asupra piețelor, deci e întotdeauna și mai întâi Banca Centrală. Deci cred că Banca Centrală are un mandat legat de politica monetară. Și dacă nu face asta, atunci dacă Banca Centrală este cea care dă tonul întotdeauna. În loc să se preocupe mai întâi și înainte de toate de sănătatea sistemului bancar, de situația, știu eu, a băncilor de economii din Germania sau de dimensiunea băncilor franceze. Nu să se preocupe de nivelul de salarizare, de nivelul salariilor. Așadar, eu doresc un, interlocat, un, un nou interlocutor care să creeze mai mult uh, echilibru și cred că putem face acest lucru împreună, așa cum era și concluzia primului raport. Începește pactul Europlus, am răspuns și încă o dată începește revizuirea simplificată, cu metoda simplificată a tratatului. Eu am fost împotriva celei care s-a făcut acum. M-am abținut la amendamentele care cereau o convenție pentru că nu am vrut să-i jenez pe negociatori. Am înțeles că eram la un moment critic, mai ales și am înțeles că acea modificare trebuie să treacă de dragul grecilor și portughezilor, însă sper că data viitoare Parlamentul European să-și asume responsabilitățile și să spună că nu poate accepta o revizuire a tratatului din motive democratice. În ce privește legătura între creștere și uh, problemele sociale pe care a ridicat-o Sirpa Piticanen, cred că am răspuns deja la asta. Liza Iaconsari? A, nu. Și doamna Pidikainen a spus că începește metoda comunitară, trebuie mers mai în profunzime. Ce înseamnă asta? Asta cred că e o chestiune democratică. Sunt deschis la, eu sunt deschisă la amendamente, dar nu trebuie să reinventăm acum roata. Doamna Iaconsari începește problema crizei democrației doar un cuvânt aș avea de spus, că mă la ce se întâmplă în Portugalia. Cum să te miri că e o criză în Portugalia? Guvernul în exercițiu de un an de zile a absorbit patru planuri de austeritate. Deci asta înseamnă că la fiecare trei luni venea câte un plan de austeritate. Și ar fi trebuit ca primul să aibă de succes ca să nu mai Uh, apare al doilea. Deci o țară care este lovită în acest fel uh, nu are nicio șansă să iasă din situația asta teribilă, că nu creează decât lipsă de speranță astfel de situații. Deci, uh, în primul rând se pune întrebarea, deci cum a fost asociată Portugalia grupul acestor țări cu probleme și, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați uh, explicat uh, interpretarea noastră asupra termenului actori implicați și mă bucur de ce ați spus că băncile și piețele financiare încă n-au uh, înțeles lecțiile acestei crize, dar cred că clasa politică are o responsabilitate imensă de a răspunde, de a reacționa într-un anumit fel la cererile și acțiunile acestor actori financiari. În ce privește euroscepticismul, cred că am răspuns deja și un ultim lucru asupra propunerii care spune cei care nu vor să intre în zona euro să plece din Europa. Nu știu dacă aș merge chiar atât de departe. Sunt foarte pro-europeană ca și noastră, dar eu nu cred că Europa s-a construit așa și dacă ne imaginăm că mâine, de exemplu, Turcia ar trebui să ni se alăture, ar trebui poate să ne imaginăm o continuitate în această ambiguitate creatoare, ca să le, în același timp permițându-le tuturor celor care sunt în zona euro uh, să-și asume toate responsabilitățile. Am vorbit foarte mult, dar știu că am avut uh, uh, un pic mai mult timp și la discuția amendamentelor n-am avut timp să adoptăm, să abordăm toate aceste subiecte care sunt mai degrabă politice. Activ. Mulțumim, Pervan, și mulțumim și tuturor colegilor care au participat la dezbatere. Două anunțuri scurte la final. Termenul pentru Depunerea amendamentelor este 13 aprilie. Până atunci, v-aș ruga frumos să depuneți amendamentele. Este într-o zi de miercuri. Apoi, uh, avem ca data reuniunii următoare, 11 aprilie, ora 16. Vine președintele Comitetului de Criză din Washington pentru a ne informa cu privire starea lucrurilor avem posibilitatea de a discuta cu Pervonș pe mai departe la acea dată. Domnule președinte, Domnule președinte, nu știu dacă ați accepta ca amendamentele să fie depuse doar în numele coordonatorilor din fiecare grup politic, deci să nu fie prezentate în nume individual, astfel încât în fiecare grup politic, așa cum am adoptat o metodă la începutul lucrărilor la acest al doilea mandat Personal aș vrea să sprijin această abordare. Am căzut de acord că vrem să încercăm ca numărul amendamentelor să fie cât mai restrâns. Cred că este o abordare pragmatică. Coordonatorii vor fi cei care uh, adună amendamentele de la grupurilor politic și apoi demun, de, le depune uh, la oaltă. O propunere foarte bună, încă o dată. Pe 11 aprilie vine domnul Angelidis din uh, SUA, a fost uh, președintele Comitetului de Criză al Congresului. Pe 12 aprilie avem încă o rundă de discuții cu privire la raportul final, pentru ca pe 13 să fie termenul de depunerea amendamentelor. Vă mulțumesc, rămâne să suspendă.